think we should start because of the... Uh, yes. Colleagues, um, I think we should make a start. Good morning to... Dragi colegi, haideți să începem. Bună dimineața! Știu că în aceste probleme există, în această dimineață există problemă cu transportul. Mai mult decât într-o dimineață obișnuită. Dar aș vrea totuși să începem lucrările de astăzi chiar dacă unii dintre noi au avut dificultăți în a ajunge astăzi aici. Știu că și Eurostarul și TGV-ul au fost afectate. Dacă mai apar informații pe parcurs în privința transportului, vi le voi da. Dragi colegi, haideți să începem cu programul de astăzi și anume dispozițiile tranzitorii în domeniul cooperării judiciare în materie penală și de cooperare penală și uh, polițienească, conform tratatului de la Lisabona, și anume uh, opțiunea de opt-out și opt-back-in pentru uh, Marea Britanie. Permiteți-mi să vă prezint pe scurt stadiul negocierilor. Conform protocolului 36.4 din tratatul UE, Marea Britanie a hotărât să opteze pentru varianta opt-out de la măsurile de poliție și justiție penale adoptate înainte de 1 decembrie 2009. În consecință, tot achiul uh, care înainte era în cel de-al treilea pilar, uh, pilon, non-lisabonizat, nu se va mai aplica Marii Britanii de la 1 decembrie. La 24 iulie 2013, Marea Britanie a anunțat neoficial intenția de a opta pentru reîntoarcerea 35 de instrumente din uh, acheul respectiv. Conform tratatului, Consiliul va decide la cererea Marii Britanii în ceea ce privește acheul Schengen prin unanimitate, iar Comisia are responsabilitatea de a examina aceste cereri în conformitate cu măsurile non-Schengen. Negocierile sunt uh, în uh, curs împre, între Marea Britanie și Comisie, începând cu luna martie. La 26 septembrie 2014, Comisia Europeană a adoptat două propuneri la, din decizia Consiliului. Prima dintre aceasta hotărăște anumite uh, aranjamente de consecință și tranzitorii, iar cea de-a doua se are legătură cu consecințele financiare ale opt-out-ului britanic. Negocierile sunt în curs în Consiliu, care va decide asupra celor, acela, acestor două propuneri prin majoritate calificată la 1 decembrie. Uh, termenul pentru uh, un uh, acord între Consiliu și Comisie se apropie. Comisia și președinția vor prezenta care este stadiul negocierilor cu Marea Britanie. Înainte de toate, îl voi invita pe domnul Smith din partea Comisiei Domnule Sliv, aveți cuvântul. Apoi, domnul Colombo, din partea președinției italiene, va trece la microfon, după care sunteți uh, invitați să vă marcați poziția. Domnule Sliv, din partea Secretariatului General al Comisiei, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, bună dimineața tuturor și mulțumesc pentru uh, ocazia pe care mi-o dați de a vă pune la curent cu uh, ultimele uh, tendințe din cadrul negocierilor. Cred că dumneavoastră deja ați făcut un sumar foarte, foarte bun al situației, al situației uh, juridice în care ne aflăm dar permiteți-mi să subliniez câteva dintre aspecte și să vă dau mai multe amănunte în privința situației noastre din punctul de vedere al Consiliului. Poate vă aduceți aminte de la ultima informare din luna iulie că în mare era vorba despre două căi. Pe de o parte, final, uh, finalul uh, perioadei de tranziție pentru instrumentele din uh, pilonul al treilea, care se aplică tuturor statelor membre, și apoi cea de-a doua, uh, opt-out și opt-back-in pentru Marea Britanie, în baza protocolului 36.4. Uh, la prima dintre acestea două, Comisia a examinat uh, să vadă care dintre instrumente ar putea fi uh, considerate drept uh, depășite. În comunicarea din iunie am uh, subliniat deja acest lucru. De atunci lucrurile au mai evoluat. Este important pentru noi să dăm tuturor o mână de ajutor pentru a dobândi mai multă claritate în privința acquis european. De aceea vom formula propuneri și Ehm, evident, suntem deschiși colaborării cu Parlamentul în ceea ce privește procedurile legate de adoptare, pentru că este vorba despre un, o propunere în codecizie. S-ar putea să apară câteva propuneri în ehm, ceea ce privește achiul fostului, ehm, cel de-al treilea pilon non-lisabonizat. În ceea ce privește opțiunea opt-out pentru Marea Britanie, anul trecut Marea Britanie și-a exercitat dreptul de a bloca uh, opt-out-ul pentru 35 de instrumente la care Marea Britanie a spus că dorește să continue să participe. Vă aduceți aminte că, conform tratatului, Comisia trebuie să evalueze instrumentele non-Schengen Uh, achiul, măsurile non-Schengen și uh, uh, Consiliul este răspunzător cu um, partea Schengen. Deci, clar, um, jaloanele acestui exercițiu sunt impuse prin tratat. În ceea ce privește comunicarea din iunie și apoi și în iulie, Marea Britanie a hotărât, a formulat um, um, propunerile în ceea ce privește măsurile non-Schengen. Dacă îmi permiteți să vă ofer câte, câteva amănunte în plus, uh, era vorba despre a vedea dacă trebuie adăugate noi acte pentru a asigura o coerență juridică, mai ales în ceea ce privește participarea la unele instrumente, dar refuzul de a participa la altele. Um, în uh, memorandumul din uh, iunie, deci s-a ajuns la o înțelegere, însă la 1 decembrie uh, Marea Britanie va putea să notifice noțiunea, dorința oficială de a se întoarce în sistem pentru anumite instrumente. Pentru a um, Ă, Comisia face tot ce îi stă în putință pentru a asista Consiliul în, efort, în eforturile sale de a, pentru a asigura o cât mai bună înțelegere a instrumentele, instrumentelor Schengen, așa cum a făcut-o și pentru instrumentele non-Schengen. Dar, precum s-a spus mai devreme, pentru acesta este nevoie de unanimitate. Așa cum spuneați și voi, domnul, dumneavoastră, domnule președinte, era vorba despre propuneri uh, pentru măsuri de tranziție și de consecință formulate de Marea Britanie în ceea ce privește eventuala participare pe viitor la deciziile prim uh, uh, privitoare la schimbul de informații. În sine, acest lucru trebuie hotărât la 1 decembrie. În vederea unei eventuale viitoare participări la deciziile prim, Comisia a făcut o propunere în ceea ce privește propunerile finanță, uh, financiare. Marea Britanie a primit deja o finanțare în valoare de 1,5 milioane de euro pentru implementarea deciziilor prim. aceste sume vor trebui restituite în cazul în care Marea Britanie nu va participa la prim. În ceea ce privește celelalte angajamente britanice, Uh, angajamentele sunt neoficiale. Toate acestea sunt de cea mai mare importanță pentru a evita uh, lacune operative în cooperarea uh, just, uh, din domeniul justiției și uh, din domeniul polițienesc. Trebuie evitat orice risc de uh, desincronizare iar unele state membre au atras atenția asupra acestui lucru. Ă, perioada de tranziție este limitată, și anume de șapte zile, până când ă, Consiliul și decizia vor, ă, Consiliul și Comisia vor hotărâ să participe, să admită participarea Marii Britanii. La 1 decembrie, se va face notificarea de către Marea Britanie a actului de participare, decizia Comisiei de a da undă verde uh, măsurilor uh, Schengen, iar Consiliul dă undă verde pentru măsurile non-Schengen. Mă scuzați, lucrurile stau exact invers. Comisia uh, dă undă verde pentru măsurile non-Schengen, iar Consiliul pentru achiul Schengen. Noi, în baza protocolului 36, a trebuit să stabilim o participare cât mai largă a Marii Britanii la um, domeniul um, fostului uh, pilon 3 pentru a asigura coerența achiului. Comisia și Consiliul au făcut și continuă să facă tot ce le stă în putință pentru a rezolva uh, problemele care ar putea să apară până la 1 decembrie. Dar, evident, la 1 decembrie, Marea Britanie este cea care va trebui să ne informeze în privința intențiilor de a uh, uh intra din nou, deci să uh, vizeze opțiunea opt back in pentru cele 35 de instrumente. Mulțumesc. Precum spuneați, Parlamentul trebuie să evalueze această chestiune momentan în ceea ce privește mm, cerințele uh, neoficiale. Dar, precum spuneați, uh, există mm, un impact și la adresa celorlaltor state membre. Îi dau cuvântul acum domnului Colombo din partea președinției italiene. Grazie, signor președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. și Comisia și dumneavoastră ați prezentat situația în mod cât se poate de complet, de aceea mă voi mărgini la aduce numai niște completări. După cele desfășurate în timpul președinției Elene, permițând pregătirea tehnică a dosarului, și asta într-un mod cât se poate de bun, președinția italiană a continuat pentru a garanta o participare cât mai intensă posibilă a Regatului Unit în domeniul JAI, așa cum a spus-o și Comisia. Am organizat deja patru reuniuni tip grup de lucru sub președinția italiană. Mâine va avea loc o altă ședință de acest tip și Asta s-a discutat și la nivel ministerial la Consiliul JAI pe 9 și 10 octombrie, dar și la Consiliul Afaceri Generale, tot din octombrie. Președinția italiană uh, își dorește să accelereze ritmul, astfel încât să se ajungă la un acord cât mai curând posibil. Știm că multe state membre doresc să se ajungă la un acord politic până pe 1 decembrie, dincolo de faptul că, așa cum a spus Comisia, toate hotărârile nu vor putea fi oficializate decât după data de 1 ă, decembrie. Însă ne dorim un acord cât mai curând posibil pentru a spulbera orice fel de probleme legate de un oarește vid juridic Regatul Unit bilateral uh, discută aceste chestiuni cu anumite țări care au exprimat anumite rezerve, îndoieli. Mai cu seamă, mă gândesc la rezervele care în mare parte au fost eliminate, însă mai rămân uh, totuși câteva și nu puține și sperăm că acestea vor dispărea cât mai curând posibil, astfel încât, bineînțeles, pe 1 decembrie să fim gata pentru a ajunge la un acord care trebuie să fie în unanimitate pentru tot ce înseamnă Schengen, așa cum a spus și Comisia. Este adevărat că, într-adevăr, decizia privitoare la Schengen a fost uh, luată la pachet, conform dorinței statelor membre. Deci un acord global a fost uh, dorit și asta n-ar face decât să uh, convine statelor membre, așa cum au dorit-o și ele. Vă mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul membrilor noștri. Vă rog să ne spuneți dacă doriți să luați cuvântul. Domnul Kirchhoff. Domnule președinte, foarte pe scurt, da, într-adevăr, uh, acum știm foarte bine în ce etapă ne găsim. A fost utilă acest tur de orizont. Sper să se încheie această uh, poveste cât mai curând posibil și asta conform protocoalelor și procedurilor pe care le-am tot discutat noi, Regatul Unit, mă refer la tot ce înseamnă reoptin. Iar um, lista pe care o avem în fața noastră este foarte importantă ca și domenii pentru securitatea Europei, dar și pentru dezvoltarea cooperării poloțienești, dar și pentru munca Europolului. Și sunt nerăbdător să văd ce vom face și cu chestiunile legate de prum și mai sunt alte chestiuni care nu trebuie neapărat bătute în, bătute în cuie până în 2015, dar văd că exercițiul uh, este în plină desfășurare și atmosfera în care el se desfășoară este foarte importantă și vom avea negocieri uh, inclusiv anul viitor. Bun. Atitudinea mea este foarte pozitivă, știți bine, față de acest proces, însă aș spune ceva. De-a lungul negocierilor, de-a lungul discuțiilor pe toate aceste subiecte, anumite puncte mai uh, periferice au fost aduse în discuție de către statele membre legate de posibilitatea unor reforme în acest domeniu pe viitor. Când vorbim despre e dificil să vorbim despre asta când, în momentul în care pilonul 3 a dispărut în condițiile reforme din 2009. În aceste condiții vă spunem sunt anumite chestiuni care au rămas în suspans sau care n-au fost reformate de ceva vreme încoace. Și vreau să vă spun că nu suntem noi singurii care ne îngrijorăm de asta. Anumite state membre și nu puține și-ar dori anume, anumite evoluții în aceste domenii și noi vom discuta asta la LIBE. Ne dorim, bineînțeles, o modernizare a uh, acestor aspecte. Măsuri importante nu trebuie să rămânem în trecut. Deci, vă spuneam, e vorba de acele trei de acele domenii, dar care nu vizează reoptinul, 35 do domenii, aici noi suntem foarte hotărâți, nicio problemă. Însă mai sunt chestiuni mai periferice, mai marginale, care și ele vor trebui să fie abordate la momentul potrivit. Însă, încă o dată, eu zic că și comisia noastră, Comisia Libe, va trebui să abordeze acest subiect după ce pachetul principal va fi uh, rezolvat mă bucur foarte mult încă o dată de faptul că Comisia Executivă ne-a făcut un uh, raport așa de bun și colegii de la Londra se apleacă asta, de la asupra acestui subiect și, asupra, uh, și din punct de vedere parlamentar, dar cred că asta nu va uh, întârzia procesul, sper eu. Îi dau cuvântul lui Sophie Invelt. Mă bucur foarte mult, domnule președinte, că avem acest schimb de vederi în această dimineață, deoarece cred că este un subiect cât se poate de important. Mulțumesc Comisiei pentru cuvintele introductive. Însă aș vrea să spun că nu mi-a plăcut modul în care Comisia a informat Parlamentul printr-o simplă scrisoare trimisă domnului Veda. Mi-ar fi plăcut ca și Comisia să informeze pe deplin, pe cale politică, Parlamentul. Sper că asta se va întâmpla pe viitor. Personal, eu înțeleg ce sunt tratatele și ce s-a negociat în trecut, însă vreau să vă spun și să se consemneze că sunt destul de tristă de faptul că opt state membre au avut un opt-out pe un domeniu politic așa de important o politică atât de importantă. Eu sunt foarte atașată de tot ce înseamnă libertatea de circulație, libertatea uh, granițelor uh, și piața internă. Ar trebui să avem libertatea în toate punctele de vedere, inclusiv al securității. Nu trebuie să ne legăm de mâini și de picioare noi înșine. Eu cred că acest domeniu, jai, libertate și securitate, trebuie să fie consolidat și nu uh, fărâmițat, slăbit și cred că riscul există aici, așa cum v-am spus și înțeleg că Comisia și Consiliul au trecut printr-un întreg proces pentru a menține coerența și consecvența. Înțeleg asta, însă aș avea totuși câteva întrebări. În primul rând, din câte spune Consiliul, care discută partea Schengen, Înțeleg așadar că ar mai rămâne o rezervă sau un stat menține o rezervă, aș vrea să știu despre cine este vorba, de dragul transparenței. Uitați-vă, noi aici ne întâlnim și dezbatem public. Cred că și în acest domeniu țările trebuie să fie uh, transparente și chiar și hotărârile Curții de Justiție ne îndeamnă la această transparență. Deci, mai mult decât atât, aș vrea să știu ce se face pentru a depăși aceste probleme, pentru a spulbera această rezervă. Ce să facem? Să, să, să-i ademenim, să-i mituim, să modificăm propunerea? Nu știu. Cum, cum se acționează în astfel de situații? Vreau să înțeleg și eu. Și de asemenea, am înțeles că și în Regatul Unit, la Parlamentul uh, Britanic, se va vota domnul Kirchhoff dă din cap, deci am înțeles bine. Așadar, sunt curioasă să știu ce dezbatere are loc acolo, ce argumente se vehiculează de ambele părți. Apoi o întrebare către comisie. Ați propus ca de dragul coerenței să se adauge trei elemente suplimentare pe listă. Aș dori să știu cum se întâmplă acest lucru. Regatul Unit a acceptat această mișcare. Apoi. De asemenea, aș dori să știu un lucru. Bun, în Parlamentul European toți deputații uh, votează pe toate subiectele, chiar și uh, când e vorba de țări care nu fac parte din zona euro și totuși votează pe subiecte e, monedă euro. Vreau să vă întreb la Consiliu ce se întâmplă, cum se votează în astfel de situații, că nu știu. Și încă o întrebare practică, sau mai bine zis o cerere. Avem o listă a celor măsuri cu opt back in mi ar dori să știu care sunt zonele unde nu avem opt back-in, care sunt complet lăsate pe din, afa- din afară în acest exercițiu, ca să știu foarte clar unde se cooperează și unde nu se mai va coopera pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Sofie, pentru că ai uh, lărgit cumva spectrul acestei dezbatere. Într-adevăr, la Parlamentul Britanic va avea loc o dezbatere uh, în această perioadă și de dragul transparenței mi-aș dori să ne spună Consiliul care este acea țară care blochează, să ne spună despre ce țară este vorba, ce țară are rezerva respectivă în intervenția sa ulterioară. Și, încă o dată, un apel la transparență. Urmează Iana Albrecht. Apoi, mulțumesc foarte mult, domnule președinte vreau să vă spun că sunt pe deplin de acord cu faptul că fără o imagine de ansamblu completă, așadar, e foarte greu să uh, ne dăm seama cum stăm, pentru că momentul în care am trecut de perioada Lisabona și Carta Drepturilor Fundamentale, adică de acea etapă, poate ar fi bine acum să tragem linie și să vedem uh, consecințele anumitor tipuri de opt-out-uri. Pentru că, în ce privește cooperarea, de exemplu, în domeniul uh, mandatului de arestare sau în domeniul uh, ordinului de anchetă, de investigare, apare opt-out, dar pe măsuri uh, conexe nu avem opt, uh, opt-out. Mă refer la lucruri care țin de drepturi procedurale. Eu cred că ar trebui să știm exact cum stăm și să se tragă niște concluzii în sensul următor. Fie să separăm complet domeniile, fie partea de aplicare a legii și mai bine zis de urmărire aplicării legii cu care se ocupă Comisia uh, uh, în ce privește respectarea drepturilor să fie în continuare monitorizată de comisie și să se știe foarte clar că anumite țări au făcut optin pentru cooperare, dar nu pentru celelalte uh, măsuri ale, din procedură. Așadar, mi-aș dori ca și mă aștept ca Comisia să urmărească cu multă atenție anumite contradicții care pot să apare cu acest opt-out, opt-in înapoi, uh, în raport cu prevederile tratatului și în raport cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența sa. Nu cred că, din punct de vedere juridic, uh, legal, mai bine zis, respectăm tratatele și putem pur și simplu să cooperăm polițienesc, dar să nu respectăm jurisprudența Curții Europene a, Drepturilor Omului. Cred că ar trebui să remediem aceste probleme, eventual Comisia să lanseze proceduri de încălcare, infringement, dacă se dovedește că anumite principii fundamentale din tratate se regăsesc uh, subminate. Mulțumesc foarte mult, Ian. Urmează domnul Button și nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna Inveld se îngrijora de eh, libera circulație a criminalilor. Avem foarte mulți criminali care se mișcă foarte bine, sunt e plin de ganguri, intră în regatul unic și fac tot ce pot. Să știți că nu îi deranjează nimeni. Acum, tot așa în ceea ce a spus doamna Invel și alții în ceea ce privește opt-in și opt-out, eu am făcut o listă cu acele domenii, am uh, prezentat-o pe website, puteți să vedeți ce se întâmplă cu această listă. Haideți să nu uităm despre ce vorbim. E vorba de substanța unor instituții uh, și instrumente juridice care se uh, sunt prevalente față de dreptul englez sau dreptul național. Aici e vorba de principii, cum ar fi uh, protecția inocenților, dar și uh, urmărirea, uh, vic, uh, urmărirea uh, făptașului. Și nu trebuie să distrugem sisteme care au fost construite de-a lungul anilor. Haideți să vedem cum funcționează lucrurile. Eu cred că Uh, David Cameron a făcut ce a, ce a făcut în acest sens. Care e situația? Pe 29 octombrie, Cameron a spus că a reușit să readucă multe prerogative și puteri înapoi în Regatul Unit cu opt-out-ul. 100 de măsuri. Dar n-a vorbit despre celelalte 35. El a spus că, de exemplu, cei, nu se pot extrada oameni care n-au făcut ceva, o faptă uh, ilegală pe teritoriul uh, Regatului Unit. Am mai vorbit despre regatul, uh, despre mandatul de arest. A spus că nu pot să fie deținuți britanici pentru un, un timp îndelungat pe teritoriul uh, uh altor țări. De fapt, aceste măsuri nu sunt foarte importante, nu sunt deloc uh, interesante, sunt minore și vorba mai mult de suprapuneri deci aceste puteri prerogative care au fost uh, reapropiate de către Regatul Unit nu sunt deloc importante, de fapt. Dar combinația de opt-out și opt-in uh, s-a dovedit că nu va readuce mai multe puteri Regatul Unit înapoi, ci din potrivă. Extradarea nu poate fi refuzată, de pildă, sub pretextul solului sau teritoriului. Și nu se aplică, deci, crimelor uh, care s-au comis în afara Regatului Unit. Conform dreptului englez, cineva poate să fie adus în fața tribunalului numai pe baza unei acuzații clare de crimă și când îi se aduc niște motive. De multe ori există categorii de uh, infracțiuni foarte vagi pentru dreptul englez, cum ar fi inf- uh, frauda și așa mai departe. Acestea, în dreptul englez, nu pot fi luate în serios de vreun tribunal. Pentru că în dreptul englez nu există aceleași probe ca în eh, cele prezentate în uh, mandatul de arest european. Apoi s-a vorbit despre proporționalitate, așa cum a spus și domnul Cameron, spunând că nu mai poți fi uh, extradat pentru că ai furat o bicicletă nu știu în ce țară. Mie mi se pare oricum grav, că trebuie, poți să extrădezi pe cineva că a furat ceva, dar este un delict minor, este însă mult mai bine să poți să-l extradezi dacă a făcut ceva grav, dar trebuie să ai dovezi. În orice caz, sistemul continental de justiție avem anchete care, de fapt, în timp nu știm cum se vor solda ca și rezultat și cât timp vor dura. Deci, în concluzie, noi ce facem? Noi avem un sistem care a funcționat foarte bine timp de sute de ani și îl înlocuim cu un sistem inechitabil, complet străin practicilor noastre juridice. Despre asta este vorba. Pur și simplu, noi uh, cedăm parte din jurisdicția noastră de la tribunalele engleze către uh, tribunalele europene și pentru mine este o mișcare uh, permanentă. Mie mi se pare că înlocuim statul de drept și, uh, și primatul legii cu uh, primatul ideologiei uh, europene și cred și nu trebuie să adoptăm absolut nimic din aceste lucruri. Da, cred că de dragul dezbaterii democratice ar, ar trebui să avem un echilibru între timpul de vorbire adresat tuturora. Sofie, procedură? Nu, vreau să re reamintesc colegului nostru, distinsului coleg, că acest uh, sistem uh, străin uh, care chipurile este impus din afară legatului unit, despre ce este vorba? Deputații britanici au făcut parte din acest sistem și au adoptat din totdeauna, deci nu este absolut deloc străin tradiției. Domnul Button continua să dea replica. Da, vă rog, dragi colegi, spune domnul președinte. Vă mulțumesc foarte mult, în orice caz, Sofie, pentru observația ta deosebit de utilă. Dragi colegi, cred că aici am încheiat dezbaterea. M-aș întoarce spre comisie, dacă ar putea să ne spună pe fond uh, care ar fi reacția sa? Deci Comisia. Thank you very much, Chair. Um, and uh, I'll make... Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mă refer și eu la cifre și la claritatea de care vom avea parte pe 1 decembrie. Mai întâi de toate, dați-mi voie să subliniez faptul că, din punctul de vedere al Comisiei, acordul la care s-a ajuns cu Regatul Unit în iunie reprezintă, practic, maximum pe care trebuia să-l atingem conform tratatului, cel puțin în ceea ce privește achiul Schengen. Deci nouă ni se pare că pachetul pe care l-am uh, l-am negociat este unul coerent, respectă obligațiile care revin Comisiei conform tratatului. Bineînțeles, această, acest, această porțiune de negocieri reprezintă doar o parte a negocierilor mari, dar cel puțin în ceea ce privește achiul Schengen, ne-am achitat de responsabilități. Acum la cifre. Comisia a considerat că ar trebui să fie adăugate la lista indicată de Regatul Unit patru alte instrumente. Am discutat cu Regatul Unit, am ajuns la un consens. Trei dintre aceste instrumente se refereau la Europol și unul se referea la rețeaua juridică europeană. Aceste instrumente trebuiau să fie adăugate din punctul nostru de vedere din pricina, până la urmă, a tratatului de la Lisabona. Ce se întâmplă de fapt? De fiecare dată când legiuitorii promulgă un instrument ca urmare sau respectând regulile tratatului de la Lisabona, uh, un instrument cade de pe lista instrumentelor din uh, pilonul 3 și apare așa un decalaj între numărul de instrumente pre și post Lisabona. Să vă dau un exemplu. Adoptarea ordinului de anchetă europeană sau european avea, bineînțeles, efecte și asupra uh, actului legislativ european care viza înghețarea uh, averilor, patrimoniului. Deci, iată de ce numerele instrumentelor nu coincid neapărat. Tocmai de aceea eu consider că mai întâi de toate trebuie să avem o idee legată de domeniul de aplicare al achiului per ansamblu, însă, pe de altă parte, această uh, Uh, imagine de ansamblu nu vom putea să o avem decât pe 1 decembrie. Atunci vom putea să știm uh, unde ne aflăm, într-adevăr. Colegii de la uh, Secretariatul General al Consiliului depun efortul în acest sens și, prin urmare, vă asigur că la 1 decembrie vom avea o listă completă a tuturor elementelor uh, care în momentul de față, să zicem că sunt în curs de normalizare, uh, acum că ne aflăm la finele perioadei de tranziție. În ceea ce privește uh, punctul dumneavoastră final, comentariul dumneavoastră final, voi reveni. Mulțumim, urmează domnul Colombo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, ca răspuns la întrebarea doamnei Invelt, dați-mi voie să vă spun că deja ați numit statul care în continuare păstrează o rezervă. Dezbaterea, oricum, durează uh, de mult Multe state membre și-au exprimat rezervele pe parcursul negocierilor. Multe dintre aceste rezerve au fost deja eliminate, au fost deja rezolvate. Rămâne în continuare însă o rezervă care se referă la decizia CUN. Prim, îmi cer scuze, decizia prim Vom vedea însă cum anume va reacționa Regatul Unit la, la această rezervă. Și cu siguranță reacția va apărea cât mai curând cu putință. Este vorba doar despre modul în care decizia în acest caz va fi folosită și recunoscută de, de Regatul Unit. Noi încercăm să eliminăm această rezervă, avem o serie de contacte bilaterale în acest sens și sperăm ca în curând această, această problemă, acest impas să se rezolve. Bineînțeles, nu putem vorbi în numele celor care au uh, pronunțat această rezervă, dar ne așteptăm ca rezerva să dispară în curând. Mulțumesc. Nu doamna Invelt a numit uh, statul respectiv, ci eu am făcut asta. Bine, dacă alți colegi nu mai vor să intervină, dați-mi voie să închei eu dezbaterea spunând următoarele. Bineînțeles, Parlamentul European este interesant în special de aspectele juridice, dar colegii care au intervenit au uh, menționat de asemenea aspectele politice legate de discuțiile care vor avea loc în uh, Parlamentul Britanic. Bineînțeles, toate acestea vor, toate aceste dezbateri din Regatul Unit vor fi urmărite de către noi pentru că ele s-ar putea să aibă efecte asupra altor state membre sau asupra discuțiilor care vor exista în alte state membre. Eu personal consider că Regatul Unit trebuie să uh, aplice măsurile legate de, spre exemplu, uh, mandatul uh, european de arestare. Asta cu siguranță. Bine, eu trebuie să fiu cât mai echitabil în calitatea mea de președinte al Comisiei uh, Libe, dar în ceea ce privește mandatul european de arestare, sunt pentru. Vreau să repet cele pe care le-am spus înainte. Vreau o imagine de ansamblu completă. Înțeleg că în momentul de față Comisia lucrează la acest document, dar bine, negocierile vor fi încheiate peste vreo patru săptămâni, prin urmare, cred că putem primi cât mai curând cu putință o listă clară a instrumentelor pentru, pe care uh, Regatul Unit le vor uh, aplica și cele pe care nu. Mi-ar plăcea să primesc această, aceste informații pe cale instituțională. Site-ul domnului Button nu este unul dintre site-urile mele preferate. În orice caz, eu cred că Comisia și Consiliul ar trebui să vină mai des la Parlament pentru a ne informa în legătură cu discuțiile purtate, cu uh, acordurile la care s-a ajuns, uh, în, în uh, legătură cu ce va urma pe viitor. Cred că e de bun simț așa ceva. Domnul președinte, da, aceste puncte cred că au fost înțelese de reprezentanții Consiliului și Comisiei. În orice caz, mulțumim pentru intervențiile lor de astăzi. Acestea fiind spuse, cred că dezbaterea de astăzi poate fi încheiată. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumim, Sofie! The next, um, the final item this morning. Ultimul punct de pe ordinea de zi pentru dimineața aceasta este întrebarea scrisă trimisă Comisiei cu privire la definiția dată securității naționale. Avem aici regula 130 din regulamentul de procedură procedură care ne spune că întrebările în scris trebuie să primească un răspuns în decursul a șase săptămâni și dacă asta nu se întâmplă, atunci uh, întrebarea trebuie să fie pusă pe ordinea de zi a comisiei responsabile. Uh, Doamna Infeld a adresat această întrebare pe 27 august, iar Comisia a răspuns la această întrebare pe 16 octombrie, depășind astfel termenul care îi stătea la dispoziție. Prin urmare, la cererea doamnei Infeld avem acest punct pe ordinea de zi astăzi. Ai cuvântul, Sofie. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, situația e clară adoptăm multe acte legislative, multe măsuri uh, care vizează securitatea, aplicarea legii. Uh, vorbim deseori despre securitatea națională și o facem fără să ne prea gândim la concept. Și tocmai de aceea mă întrebam eu care este definiția pe care Comisia Europeană o dă uh, conceptului în cursul proiectării noilor acte legislative. Am adresat această întrebare Comisiei Europene, care Comisie mi-a răspuns prea târziu că folosește definițiile naționale. Da, eu, în calitate de avocat, încep să-mi pun întrebări. Dacă Comisia Europeană uh, vine cu propuneri legislative care se referă într-o oarecare măsură la și chiar afectează uh, uh, regulile naționale la nivel, uh, în ceea ce privește securitatea națională, oare n-ar fi bine să avem o definiție unitară a conceptului? Eu nu cred că securitatea națională ar trebui să fie definită de către statele membre, pentru că uh, și nu ar trebui ca instituțiile europene să folosească definițiile naționale, pentru că, iată, instituțiile europene creează legislație care trebuie să se aplice în toate state, statele membre. Spre exemplu, acordul Safe Harbor uh, include conceptul de securitate națională sau se referă la el. Cum poate Comisia Europeană, responsabilă exclusiv pentru uh, uh, promulgarea unui acord precum cel de tip Safe uh, Harbor, să folosească definițiile naționale ale conceptului, atâta timp cât statele membre nu negociază acordul? Deci, mie mi se pare că o definiție armonizată ar fi esențială. Mi se pare șocant faptul că această definiție nu există și tocmai de aceea vreau un răspuns. Okay, so I'm going to hear what the Commission says about this. About... Haideți să vedem care este reacția Comisiei la această întrebare. Într-adevăr, aveam, avem nevoie de o definiție clară a conceptului de securitate națională, pentru că aceasta este una, unul dintre firele roșii, uh, firele directoare ale dezbaterilor uh, noastre. Tocmai de aceea uh, e important să avem o definiție. Domnul Kramer de la Comisie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ne pare foarte rău că am răspuns cu o oarecare întârziere la întrebarea adresată de către doamna Indveld. Asta în primul rând. În al doilea rând, acum, referindu-mă la esența la esența întrebării, dați-mi voie să vă spun că, articol, uh, că conceptul de securitate națională este inclus în articolul 4 aliniatul 2 din Tratatul Uniunii Europene și, într-adevăr, cum spunea doamna europarlamentar, este un concept recurent în multe acte legislative europene. Dați-mi voie însă să vă spun că până la urmă interpretarea conceptului este una unitară. Nu putem spune tocmai de aceea că definițiile uh, conceptului sunt lăsate la latitudinea statelor membre. Eu vreau să vă spun că articolul 4 din Tratatul Uniunii Europene vorbește despre responsabilitatea statelor membre uh, cu privire la securitatea națională. Dar conceptul în sine este unul autonom și tocmai de aceea uh, majoritatea actelor legislative europene care vizează această sferă, acest domeniu, subliniază faptul că, deși există o înțelegere armonizată oarecum, până la urmă ă, securitatea națională ține de subsidiaritate, ține de responsabilitatea statelor membre. Aceasta fiind situația ușor complicată, am venit cu răspunsul acesta oarecum vag. În orice caz, uh, Comisia Europeană este dispusă să răspundă la orice altă întrebare care să um, ceară speci- clarificări cât se poate de clare ale conceptului de uh, securitate națională, așa cum se regăsește el în diferite acte din uh, secundar, jurisdicția secundară. Sau fin. Small of worms, Puh, sunt o grămadă de viermi, să spun așa, și cu cât uh, lași conserva deschisă, cu atât se mulțesc. Da, cred că este o chestiune esențială și cred că o astfel de dezbatere uh, nu se ridică la înălțimea importanței acestei chestiuni. Evident, statele membre sunt răspunzătoare cu asigurarea propriei securități naționale pe teritoriul națiunii dar termenul de securitate este folosit într-o gamă extrem de largă de legi și în acordurile internaționale. Și este folosit ca temei pentru excepții de la reguli. Spre exemplu, er, reguli care vizează drepturile fundamentale, transparență, drepturile cetățenilor, protecție juridică și așa mai departe. Deci, dacă există temeiuri pentru excepții, pentru scutiri atunci trebuie să știm clar care, sunt, care este temeiul sau care sunt temeiurile respective. Dacă folosim un termen care are definiții sau înțelesuri diferite, atât la nivelul Uniunii Europene, dar și cu țările terțe, atunci lucrurile sunt foarte anapoda în acordurile internaționale în care se spune din motive de, de securitate națională pot apărea excepțiile A, B și C, trebuie să știm cu uh, ce țări exact. Dacă e un acord privind uh, schimbul de date cu Statele Unite și care oferă garanții mai puțin în privința X, Y și Z, trebuie să știm foarte clar. Uh, pentru că ce înseamnă asta? Că securitatea națională a Statelor Unite hotărăște când, se apli- când mi se aplică mie, cetățean, euro- cetățean european, acordul. Deci, Comisia trebuie să ne dea o definiție a sferei de securitate, pentru că sfera de securitate este hotărâtă de Comisie, Ni, nu de statele membre, nu de SUA, nu de Parlament, nu. Comisia Europeană. Deci, comisia trebuie să definească în mod extrem de clar termenii juridici pe care îi folosește. Deci, domnule președinte, eu cred că această chestiune merită să mai fie discutată și insist să primim o, uh, un răspuns în scris din partea Serviciului Juridic al Comisiei Europene. Și, de altfel, mi-ar plăcea să primim, să primim un răspuns și din partea Serviciului Juridic al Consiliului, pentru că a sosit vremea să cădem de acord asupra unei definiții. Pentru că această definiție trebuie să fie foarte clară. Trebuie ca cetățenii europeni să știe foarte clar când se aplică legile europene și când nu. Deci această definiție este vitală. Sofie, țin să vă readuc aminte că în timpul uh, anchetei privind DNSA am hotărât într-adevăr că definirea securității naționale este extrem de importantă. Atât pentru stat, pentru că în baza articolului 4 se vorbea de responsabilitatea statelor membre, dar atunci când e vorba de cooperare între statele membre, uh, Ă, toată această chestiune devine foarte cenușie și înceață așa. Pentru că este vorba despre acorduri internaționale. Într-adevăr, avem nevoie de mai multă claritate. Și eu consider că avem nevoie de o uh, poziție mai uh, nuanțată și mai amănunțită din partea Comisiei. Sunt de acord cu tine, da, avem nevoie de o, de o discuție mai, mai detaliată pe marginea acestei definiții a securității naționale. Ian. Da, în ceea ce privește cererea de mm, răspunsuri mai detaliate, Eu am o astfel de listă. Chestiunea e destul de neclară dacă securitatea națională ca termen în textele juridice europene se poate referi doar la securitatea națională a unui stat membru UE. Asta e o întrebare. Și apoi, a doua, în ceea ce privește domeniul Uh, care poate fi acoperit atunci când se adoptă noile reguli, dacă poate fi vorba și de interesele economice sau spionarea asupra instituțiilor uh, guvernele al, guvernelor altor țări. Precisely. So where, where are we going with the definition? That, that's exactly my point. We, we need a longer discussion. Într-adevăr, uh, există întrebări suplimentare foarte importante. Este clar că dezbaterea trebuie să continue. Deci rog uh, Comisia să răspundă. Și cred că și Monica avea o întrebare. Și apoi vom putea încheia cu intervenția din partea serviciului juridic. Domnule președinte, stimați colegi, cred că o astfel de discuție este atât de dificilă, tocmai pentru că conceptul de securitate națională depinde de contextul în care este folosit concept, conceptul. Asta înseamnă că dacă suntem într-o perioadă care uh, Uh, vine după un atac terorist, spre exemplu, cu siguranță conceptul uh, de securitate națională este altfel înțeles decât înaintea acestor uh, evenimente tragice. Prin urmare, se pune problema îngrădirii oarecum a interpretării conceptului. Însă, adevărul este că uh, conceptul uh, de securitate națională este înțeles diferit în funcție de situația în care ne aflăm și este folosit de asemenea în uh, diferite măsuri, în uh, diferite măsuri de diferitele autorități, pentru că autoritățile trebuie să adapteze oarecum conceptul la realitatea cu care sunt confruntați. Eu consider că ar trebui neapărat să discutăm în detaliu aceast, acest concept, această idee, dar cu siguranță va fi dificil să găsim o o interpretare unitară a termenului, pentru că conceptul depinde de situație. Da, mulțumesc. Dacă cred că avem într-adevăr nevoie de o definiție a securității naționale, mai ales și în uh, cadrul discuțiilor uh, securității interne europene. Marci? Mulțumesc, mă bucur foarte mult că Sofie a deschis acest subiect, pentru că securitatea națională mult prea adesea este folosită ca o scuză pentru că există unele practici care îngrădesc libertatea de informare sau libertatea de exprimare. Spre exemplu, situația din Ungaria este foarte clară în acest sens, dar uh, Ungaria nu este singurul exemplu. De aceea cred că e important atunci când discutăm să definim clar ce chestiuni nu țin de securitatea națională drepturile politice și așa mai departe. Trebuie să fie scris negru pe alb ce nu poate constitui o scuză pentru um, guverne sau state pentru îngrădirea dreptelor, drepturilor și libertăților. Da, avem nevoie de o definire clară a excepțiilor în baza uh, definiției securității naționale. Doamna Jolie are cuvântul. Consideram că nu se poate încheia această discuție pe marginea securității și drepturilor uh, fundamentale fără a vorbi despre ce se întâmplă astăzi, și anume faptul că în presa internațională s-a publicat faptul că 349 de multinaționale nu și-au plătit impozitele în țara de origine. Și aceasta în contextul unei sărăcii din ce în ce mai uh, pronunțate. Iar acest lucru s-a făcut cu complicitatea Luxemburgului și și cu uh, complicitatea actualului șef al Comisiei Europene. Cred că trebuie să luăm în seamă uh, actualitatea și nu știu exact ce am putut, putea face, poate să ne întâlnim la nivel de coordonator și să încercăm să găsim o soluție, un răspuns la această întrebare. Uh, pentru că, clar, această informație este una bombă care do, domină uh, presa actuală. Am citit un articol despre Filadelfia cu câteva zile în urmă. Acolo oamenii sunt atât de săraci, în ciuda prezenței multinaționalelor, încât o treime din copii trăiesc sub uh, pragul sărăciei și de ce? Ei bine, din cauza acestui paradis financiar care este Luxemburgul. Cred că neapărat trebuie uh, luată în calcul această chestiune. Da, am văzut un interviu recent tocmai pe acest subiect. Da, voi uh, ridica acest subiect uh, în fața colaboratorilor, coordonatorilor. Dragi colegi, uh, înainte de a încheia, o să rog serviciul juridic să răspundă uh, întrebărilor uh, lansate de domnul Albrecht. Deci, serviciul juridic al Comisiei. Vă rog să dați un răspuns scurt și apoi vom încheia. Domnule președinte, domnilor și domnilor, permiteți-mi să clarific din punct de vedere al Comisiei uh, al Comisiei. Aș dori să subliniez și să merg în aceeași direcție cu spusele domnului Hulmeier, că înțelesul exact al conceptului de securitate națională poate să depindă sau poate varia în funcție de instrumente diferite. E nevoie de o analiză foarte subtilă pentru fiecare țară, fiecare instrument, pentru a vedea uh, ce a dorit uh, legiuitorul. Deci, fără a intra în detalii acum, vă pot spune că conceptul de securitate națională poate avea căpăta înțelesuri diferite în funcție de instrumentul la care face trimitere și în funcție de uh, legislația națională și acordurile internaționale. Voi reitera cele deja spuse. Evident, Comisia răspunde, va răspunde la orice întrebare suplimentară uh, Um, orice cerere suplimentară de clarificare a acestui concept și vom încerca să o facem pe viitor în termen. Vă mulțumesc! Doamna Kaufmann, Vă mulțumesc. Acum că am auzit răspunsul reprezentantului Comisiei, dați-mi voie să vă spun că n-ar fi rău dacă serviciul nostru juridic nu s-ar apuca, uh, s-ar apuca să evalueze uh, posibila existență a definițiilor conceptului la nivel național sau la nivel internațional, precum uh, ONU. Ar fi bine să pornim discuția de la astfel de, un astfel de compendiu de definiții. Excelentă sugestie. Da, și eu aș fi spus exact acest lucru pentru a conclude lucrările noastre de astăzi. Uh, de fapt, uh, Sofie, te rog ca tu să dai comentarea de închidere. Da, mulțumesc. Deci, pe scurt, ce spune Comisia este că habar n-avem ce înseamnă, dar inventăm și noi așa pe parcurs. Deci aș dori, Sofie, dacă se poate, spune domnul președinte, să faci și o sugestie pozitivă. Da, deci practic în mod uh, excepțional nici măcar nu suntem în întârziere astăzi, așa că am timp. Eu nu sunt jurist, dar uh, de când particip la această comisie am mai învățat și eu câte ceva. Unul dintre principiile de, ba- de bază ale dreptului este predictibilitatea. Legile trebuie să fie previzibile. Dacă spune, a, păi sta, deci avem așa și noi un concept de securitate națională, dar nu știm exact ce înseamnă, mă rog, dar nici nu-i grav. Deci, practic, înseamnă că legile care vizează acest lucru nu sunt previzibile. Dar dacă aceast, acest concept este folosit pentru a, a cere excepții de la unei principii, trebuie ca conceptul respectiv să fie previzibil. Deci nu poți să uh, hotărăști așa de la caz la caz, pentru că cine hotărăște la urma urmei? Cine poate lua această decizie în privința excepțiilor, atâta timp cât habar n-avem care este de, uh, definiția conceptului respectiv. Într-o în uh, legislație pot apărea 28 de excepții, dacă nu chiar mai multe, în funcție de acordurile internaționale. Să se mai adauge și excepția Chinei, Rusiei sau mai știu eu cui. Ori acest lucru este inacceptabil. Încă o dată, eu nu contest principiul unor garanții juridice uh, Uh, care pot fi um, dezafectate uh, temporar pe motive de securitate națională. Dar, încă o dată, trebuie să știm foarte clar ce definiție se aplică în ce caz. Deci eu aș propune următoarele. Având în vedere că există un caz special, uh, cazul acordului privind sfera de securitate. Deci, în acel caz, doar Comisia hotărăște deci dacă Comisia a scris în acordul de, privind sfera de securitate cuvintele securitate națională, atunci înseamnă că Comisia știa foarte clar ce înseamnă la momentul respectiv conceptul, nu e așa? Încă o dată cer din partea Comisiei o definiție completă și scrisă a conceptului de securitate națională în contextul acordului privind sfera de securitate. Asta în primul rând. În al doilea rând, Cer comisiei să ne ofere o definiție mai amplă sau o explicație, dacă vreți, în privința uh, modului în care au fi uh, folosit securitatea națională în propunerile legislative până acum. Pe de altă parte, și noi trebuie să dăm dovadă de disciplină. Dacă în propunerile legislative pentru acordurile internaționale pe viitor se va include uh, termenul securitate națională, să se includă de fiecare dată și definiția conceptului respectiv. Și și noi avem o răspundere în această privință. Trebuie să fim disciplinați. Trebuie, într-adevăr, cum spunea și doamna Kaufman, să cerem avizul, uh, părerea uh, Serviciului Juridic al Parlamentului. Mulțumesc, o serie de sugestii foarte bune. O să mai revenim uh, cu acest, uh, o să mai includem acest subiect pe uh, ordinea de zi, pentru că într-adevăr este unul foarte important. Într-adevăr, avem nevoie de o definiție a conceptului de securitate națională. Mulțumesc, dragi colegi. Mai există altceva la diverse? Uh, yes. Mr.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 știu că avem timp. Mai avem un timp uh, la dispoziție și vreau să vă spun înainte de toate că apreciez calitatea dumneavoastră ca și președinte. Însă m-aș întoarce la ceea ce s-a spus ieri aici înainte de prânz. Unul dintre colegi a folosit uh, un argument uh, de tip procedură și mi-a lansat un atac personal și mi-aș dori să am și eu dreptul la replică. Un lucru trebuie să fie cât se poate de clar, domnule președinte. Atunci când discutăm despre valori morale și despre valoarea familiei, acest subiect nu poate să fie eludat pur și simplu. Este mult prea important pentru societatea noastră pe acest continent și uh, toată lumea are propriile păreri. Unul dintre, una dintre colegi a spus că nu i-a plăcut deloc intervenția mea, însă ori de câte ori aud uh, lucruri legate de valori morale, mă refer la părinții fondatori, Adenauer, Schumann, dar mă refer și la ce spunea Papa Ioan Paul al II-lea, legat de aceste valori. Putem sau nu putem să fim de acord cu aceste lucruri, însă eu încă o dată vreau să vă asigur că sunt deschis față de orice dezbatere pe acest subiect, domnule președinte, și vreau să ne asigurăm că toată lumea are dreptul la o intervenție echitabil vorbind din punct de vedere al timpului, pentru că nu mi se pare o idee grozavă să se lanseze atacuri personale în această aulă. Vă rog frumos să vă asigurați că avem aici uh, un teren echitabil. Domnul președinte, da, cred că am înțeles ce ați spus și cred că am înțeles ce ați spus și ieri, iar dezbaterea este una, bineînțeles, cât se poate de controversată. Eu însă cred că argumentul noastră s-a înțeles foarte bine. L-ați repetat acum, încă o dată, astăzi, Așa că, după câte îmi dau eu seama, nu cred că are sens sau ar fi avut sens să mai interveniți și astăzi. Ați făcut-o, am luat notă. Diverse? Din partea colegilor, bun, foarte bine, următoarea ședință pe 10 noiembrie și apoi pe 11. Acum închidem ședința. Cred că am înțeles ce ați avut de spus. Vă mulțumesc!